întâi cuvântul autorului, domnul Costa, 5 minute. Signora Presidente, domnule președinte, domnă președintă, domnule, domnilor comisari, comisia dumneavoastră a spus de mai multe ori că va da publicității un plan privind mobilitatea urbană și ar fi trebuit să uh, ne ajungă la noi uh, în uh, toamna trecută. În martie trecută am încheiat negocierile privind Carta Verde și atunci s-a, s-a luat acest angajament și în planul de acțiuni s-a spus că vom avea această, vom avea această discuție privind transportul de mărfuri uh, și vom vorbi despre internalizarea și externalizarea costurilor în 2008 și uh, nu am văzut acest lucru, nu am văzut încă planul de acțiune. Ajungem la sfârșitul acestui ciclu electoral, la sfârșitul acestui mandat și ne gândim că o mare parte din activitatea noastră va deveni nulă pentru că dumneavoastră nu ați făcut nimic. Așa încât vă rog, doamnă comisar, să îmi spuneți că totul e gata, nu? Puteți să uh, dați publicității aceste documente în următoarele săptămâni ca să putem finaliza lucrurile și conținutul acela care datează din iulie 2008 și se referă la transportul urban să poată fi finalizat? Mobilizarea urbană este un fenomen care se uh, care ține de autoritățile locale, de autoritățile urbane, dar trebuie să există totuși și uh, o anumită intervenție a statului și cine altcineva decât uh, Uniunea Europeană să definească care este rolul comunității, cine să poată interpreta limitele impuse de subsidiaritate în acest domeniu. Comisia uh, cumva a ieșit din această chestiune dar n-am rezolvat problema transportului urban și a mobilității cetățenilor și nici problema poluării în orașele Europei pentru că mare parte din emisiile din Europa provin din transportul urban și nici nu ne ajută să vedem care sunt uh, care este situația pe, pe drumuri și nici nu-i ajutăm pe consumatori, pe consumatorii care depind de transportul public și care sunt diferențele dintre diversele state membre sau dintre diversele orașe din state membre. Doamna comisar, știți, vorbesc cu dumneavoastră dacă se pune problema apărării sau protejării normelor corecte de mobilitate la nivel urban nu sunt cumva drepturi fundamentale care trebuie să fie garantate tuturor cetățenilor europeni. Deci trebuie să avem standarde, practici buni, practici inovative, practici financiare și statistici care uh, să ne permită să facem acest lucru. Nu este cumva treaba Comisiei Statele membre și autoritățile locale au dreptul să-și mențină prerogativele, dar și noi avem un rol important de jucat în acest sens. Deci nu, uh, de ce nu avem, uh, eu știu, um, o listă de acțiuni care trebuie întreprinse în ceea ce privește mobilitatea urbană și de ce nu vă mențineți angajamentul pe care l-ați luat? Dați-ne niște uh, motive și nu niște scuze aiurea. Comisia este așa de prudentă în ultimul timp încât uh, nu va rezolva problemele uh, cetățenilor europeni. Nu pentru o instituție ca dumneavoastră, asta este un gest sinucigaș lucru care a fost întărit de francezi deci haideți să facem ce ne-am pus în, în minte, nu să fim evaluați după rezultatele obținute, să facem ce am spus. Deci ne puteți acorda mai mult respect ca instituție. Discuția privind uh, mobilitatea urbană este un element important. În numele Comisiei, doamna Vasiliu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să vă transmit regretele uh, domnului vicepreședinte Tajani, care nu este alături de noi în această seară. Este într-o misiune foarte importantă în Japonia. Permiteți-mă acum să trec la miezul chestiunii. Comisia uh, este pe deplin angajată în ceea ce privește respectarea politicii europene privind mobilitatea urbană. Comisia este convinsă că Deși eh, răspunderea privind eh, mobilitatea urbană revine în primul rând nivelului eh, local, național și regional, în anumite zone specifice există o valoare adăugată pe care poate să o aducă măsurile comunitare. De fapt, deși toate orașele sunt diferite, dar se confruntă cu provocări comune. Problemele legate de mobilitatea urbană sunt importante și în creștere și afectează un număr foarte mare de cetățeni, de întreprinderi care se confruntă cu probleme legate de siguranța în trafic, de problemele de uh, trafic, de deplasare, cu aglomerația, cu costurile cauzate de poluare. Pentru a ilustra importanța mobilității urbane, permiteți-mi să vă dau și niște cifre. Uh, 60% din populație locuiește în zonele urbane și 85% din uh, PIB-ul uh, comunitar se creează în orașe, dar uh, orașele produc de asemenea și 40% din emisiile de bioxid de carbon și două din trei accidente rutiere au loc în zonele urbane. În fine, aglomerările și aglomerația, uh, care reprezintă una dintre problemele esențiale cu care se confruntă orașele astăzi, răspund de pierderea a aproximativ 1% din PIB în fiecare an. Deci, mobilitatea urbană durabilă este un element cheie pentru a ne atinge obiectivele cu privire la schimbările climatice, creșterea economică și siguranța rutieră. De aceea, Comisia a lansat și a luat niște măsuri în acest domeniu, începând din 1995, pentru a promova schimbul de bune practici. S-a accentuat uh, acest lucru și a fost foarte bine. Am avut uh, programul uh, Civitas care a început în 2000 în Cartea Verde din 2007 privind mobilitatea urbană a identificat niște zone de măsuri suplimentare potențiale la nivel comunitar pentru a promova și a susține orașe mai verzi și mai sigure din punctul de vedere al transportului. Ce putem însă face concret la nivel comunitar? Ei bine, putem să ajutăm autoritățile locale să pună în practică politici și să folosească cât mai bine fondurile comunitare. O cunoaștere la nivel comunitar a acestor abordări inovatoare vor permite autorităților să aibă o abordare mai bună și să aibă rezultate mai bune cu costuri mai mici putem să uh, promovăm uh, noile tehnologii. De exemplu, vehicule eficiente, vehiculele verzi, putem să armonizăm standardele privind comercializarea uh, pe scară largă a noilor tehnologii. Și, în fine, Uniunea Europeană poate să ajute autorităților să le cu privire la soluțiile de interoperabilitate și pentru a asigura bună funcționare a pieței unice. Așadar, Comisia va continua să ia măsuri în acest sens, deoarece credem că, la fel ca și majoritatea părților interesate, că multe avem de câștigat dacă lucrăm la nivel comunitar pentru a susține inițiativele la nivel local, regional și național. Și acum permiteți-mi să, da, să răspund întrebării privind uh, adoptarea planului de acțiune și adoptarea sa uh, care a fost amânată. Din nefericire, condițiile nu au fost uh, potrivite cât privește adoptarea unui plan de acțiune complex înainte de încheierea anului 2008. Dar colegul meu, vicepreședintele Tajani, vă asigură că este pe deplin angajat în continuare cu privire la adoptarea planului de acțiune și pune la pe picioare a tuturor măsurilor cu deplinul respect a principiilor subsidiarității și proporționalității. De aceea, Comisia nu intenționează să propună o măsură unică pentru toată lumea. Din potrivă, Dorim uh, să avem un instrumentar care să includă niște măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru a oferi orașelor instrumentele necesare pentru a aborda în mod integrat chestiunile specifice legate de mobilitatea urbană. Uh, după aceea va depinde de autoritățile locale să hotărască care sunt măsurile și instrumentele cele mai adecvate în conformitate cu propriile lor obiective și nevoi pentru a răspunde temerilor și întrebărilor care continuă să existe în ceea ce privește rolul strategic al Uniunii la nivelul, în ceea ce privește mobilitatea urbană, vicepreședintele Tajani dorește să demonstreze cu măsuri concrete felul în care Uniunea Europeană poate să ajute la promovarea mobilității urbane în legătură cu Cartea verbe și cu multe discuții pe care le-au avut părțile, părțile interesate, au fost deja stabilite o serie de măsuri care vor fi lansate pe parcursul acestui an pentru a promova niște soluții inovatoare, pentru a promova noi tehnologii. Pentru asta am deschis, am lansat deja un uh, cerere de ofertă care va, uh, pentru a oferi 50% uh, din uh, finanțarea proiectelor care vor fi selectate pentru promovarea vehiculelor verzi. Odată ce acest lucru va intra în vigoare, deci în jur de luna martie, vom crea, vom pune la picioare un site internet pentru a facilita achizițiile publice. În ce privește informațiile, putem să începem, în, uh, având aceste informații, vom începe prin din aprilie cu privire la legislația privind mobilitatea urbană și finanțarea pe această temă în Europa, cât și cu privire la bunele practici. Vom reflecta împreună cu părțile interesate și la viitorul programului nostru uh, Civitas uh, și cum să folosim cunoștințele și învățămintele care au fost produse în cadrul măsurilor finanțate de acest program. Pentru a crește de asemenea cunoștințele cu privire la măsurile de durabile, vom lansa un studiu privind aspectele legate de zonele verzi și posibilitățile de a face ca sistemele de transport să devină mai interoperabile. Mai, uh, mai intenționăm să creăm și o rețea de experți care să analizeze aspecte legate de prețuri și de internalizarea costurilor externe. Sunt convinsă că acest pachet de măsuri care va, uh, va avea loc în curând la nivel comunitar, va reprezenta o bază bună pentru a progresa în continuare în ceea ce privește mobilitatea urbană. Mulțumesc! Acum uh, vor vorbi oratorii în numele grupurilor politice, în numele PPEDE, domnul Rac, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, doamnă, doamnă comisar, cu tot respectul cuvenit pentru comisie și pentru dumneavoastră personal, trebuie să spun că nu ați răspuns întrebării adresate de domnul Costa. Ne-ați uh, ținut un discurs interesant, ați repetat niște lucruri pe care le puteam citi cu toții în Cartea Verde a Comisiei cu privire la mobilitatea urbană. Ați repetat că avem nevoie de soluții europene comune pentru o problemă cu care se confruntă majoritatea orașelor europene, în moduri diferite, dar în multe cazuri uh, problemele sunt aceleași. Acum câteva luni am salutat uh, propunerea uh, Comisiei și am spus foarte clar că așteptăm cu nerăbdare documentul promis de Comisie și încă îl așteptăm. Dacă nu mă înșel, am notat că nu va exista un plan de acțiune cuprinzător, așa ați spus. Aș întreba atunci de ce. având în vedere dezbaterea care are loc în acest Parlament și, în general, în Uniunea Europeană, există motive citate de anumite state pentru care acest text nu uh, merge mai departe, Comisia este speriată de ceva. Parlamentul European a spus cât se poate declar și dumneavoastră a spus că nu doriți să uh, încălcați principiul subsidiarității. Ați repetat că nu pot fi luate măsuri unice pentru toată lumea, dar nu cred că soluția cea mai bună este să nu mai facem nimic. Și nu cred că membrii Comisiei Europene pot spera să fie realeși uh, pe baza, pur și simplu, uh, pe baza unei inacțiuni. Cred că Comisia trebuie să facă activitatea pentru care a fost aleasă. Domnul Savari, două minute. Mulțumesc, domnule comisar. Tocmai ne-ați confirmat faptul că inițiativa pe care o are Parlamentul Zropean pe marginea acestui dosar, a spus că din motive evidente, adică importanța um, mobilității urbane și obiectivele uh, climatice europene, din cauza acestor lucruri, Uniunea Europeană nu poate să nu se intereseze de transportul urban. Domnul Barou, înainte dumneavoastră, fusese o inițiativă și promisese acțiuni. Astăzi nu puteți să ne refuzați acest plan și explicați că puneți în aplicare pe ascuns fără uh, controlul Parlamentului, fără transparență, fără vizibilitate acest plan. Am reușit să obțin cu ajutorul colegilor și aș dori să mulțumesc domnului Rac să pot spune că Parlamentul face ceva neobișnuit. Parlamentul va produce planul de acțiune pe care dumneavoastră nu-l veți uh, produce într-un raport din proprie inițiativă înainte de alegerile uh, de anul acesta. Acest plan uh, va avea un interes considerabil, fiindcă va interoga noul comisar pentru transporturi și va fi de mare importanță pentru noul Parlament European. Cred că Comisia Europeană astăzi trebuie să nu trebuie să cedeze la cea mai mică obiecție din partea unui stat membru. Cred că asta va duce la o derivă instituțională și cred că s-a ales să se joace cartea comunitară și de aceea astăzi uh, suntem liniștiți, uh, suntem confortați în dorința noastră de a uh, propune acest plan din proprie inițiativă și ca mai apoi Comisarul pentru Transportul să își ia angajamentele respective. În numele ALDE, domnul Bopui, două minute și jumătate. Madame la Prezidentă, Da, doamnă președinte, doamnă comisar, cu tot respectul pe care îl port, doamnă comisar, și pe care îl datorăm persoanei dumneavoastră și funcției dumneavoastră, îmi permit, uh, în urma intervenției noastre, să spun două lucruri. Uh, ați uh, încercat să deviați uh, problema sau v-ați abătut oricum foarte mult. Ne-ați spus de la bun început care sunt diversele capitole care trebuie să apară în cadrul planului de acțiune. Și cred că și eu, ca și colegii mei, nu putem decât să ne bucurăm să regăsim în această listă esențialul propunerilor noastre. Ne aduceți așadar dovada că în cadrul Comisiei Europene dispuneți de uh, Uh, toate elementele uh, pentru a publica acest plan de acțiune în toate componentele sale. În ceea ce mă privește, cred că am putea să avem patru explicații pentru uh, prima noastră frază din cea de-a doua parte, care, dacă am înțeles bine traducerea, a zis condițiile nu sunt favorabile. Deci, prima condiție posibilă Eh, în sânul Comisiei Permanente a, privind transporturilor este vorba de o deficiență de informații tehnice, dar elementele pe care le-a adus eh, domnul Baro în Cartea Verde ne fac să credem că nu este așa. Cea de-a doua ipoteză. Ei bine, ați spus că condițiile nu sunt favorabile deocamdată. Anumite state membre s-ar opune dar, doamnă comisar, din câte știu eu, Comisia este independentă de statele membre. Nu pot să cred niciun moment că ați cedat presiunii unora dintre statele membre. Să fie oare atunci a treia ipoteză? Deci, dacă condițiile favorabile nu, nu au fost întrunite, ne-ați spus că chiar în cadrul Comisiei există păreri divergente care vă împiedică să prezentați acest plan de acțiune. Doamne Dumnezeule, sper să nu se întâmple așa. În fine, doriți să refuzați această dezbatere cu Parlamentul actual pentru a avea anul viitor cu următorul Parlament, având în vedere excelentele rapoarte și relații care au existat între noi și cu domnul vicepreședinte Baro și în ce privește Cartea Verde, nu pot să cred așa ceva. Mai avem câteva săptămâni până la alegeri, doamnă comisar. Acest plan de acțiune este, după părerea mea, un exemplu excelent pentru a demonstra concetățenilor noștri felul în care Europa, respectând subsidiaritatea, este foarte aproape de problemele de sănătate cu care ei se confruntă și pe care le-ați menționat. Regret profund această întârziere și sper și eu, ca și colegii mei, că această problemă va fi rezolvată cât mai curând. Mulțumesc grupul, uh, grupului verzilor. Și acum, domnul Kramer, uh, un minut și 30. Doamnă președintă, domnilor și domnilor, amânarea constantă, doamnă comisar, nu este satisfăcătoare, pentru că există presiune, iar transportul urban este foarte important. 77% din toate gazele cu efect de seră sunt emise în orașe și poate că nu ne vom atinge scopurile de reducere pentru că 90% din uh, Călătorile noastre se fac uh, în orașe, pe trasee mai mici de 5 km, deci este foarte important. Trecem prin zone PD pentru uh, pietoni uh, și în Uniunea Europeană trebuie să ne gândim cum putem contribui Uh, cum putem face lucrurile mai eficiente. Avem comunicarea Comisiei, avem Carta Verde, dar aici nu există valoare adăugată, dar noi, verzii, am solicitat ca această cofinanțare de la Uniunea Europeană să fie mai prietenoasă cu mediul, pentru proiecte mai prietenoase cu mediul sunt proiecte de construire de drumuri și nu dezvoltări de căi ferate. Am vrea ca 40% din uh, investiții să fie pentru infrastructura de drumuri. Cred că dacă am avea un plan de mobilitate adecvat, am putea să rezolvăm acest lucru și am spori siguranța cetățenilor și s-ar reduce limitele de viteză care sunt specifice și uh, Uh, oamenii uh, nu vor mai conduce așa de repede, ceea ce vei foarte bine și pentru mediu și pentru viața lor. Sunt foarte multe accidente. Mulțumesc, domnul Vlasac, două minute. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, ce păcat că s-a amânat așa de mult publicarea acestui document, inclusiv a planelor, planurilor de acțiuni. Uh, majoritatea populației europene locuiește în orașe și este în interesul nostru să le asigurăm transport public mai bun, mai sigur, mai prietenos cu mediul, așa încât mă aștept ca documentul acesta, care sperăm că va fi publicat, uh, nu va conține doar noile tendințe și ci și evaluarea diverselor moduri de transport, inclusiv transportul cu bicicleta și evaluarea pietonilor astfel încât lumea să poată să aleagă ce e mai potrivit pentru fiecare oraș în sine. Aceasta ar fi abordarea de bază pe care ar trebui să o avem și ar trebui să avem susținere din partea fondurilor structurale, astfel încât aceste fonduri să poată fi folosite și pentru acest lucru. Doamna Giuntini, două minute. Uh, signora, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Sunt cât se poate de acord cu colegii mei mediul urban este un element foarte important al vieților noastre, nu doar pentru cei care uh, trăiesc în uh, orașele mari, ci și pentru orașele mici și mijlocii. Um, planul uh, de mobilitate urbană din 2007 arată clar că 60% din populația europeană locuiește în mediul urban și produc o mare parte din PIB-ul european. În ultimele câteva luni, datele nu s-au schimbat. Ele au rămas aceleași. Și când vine vorba despre trafic, despre aglomerația urbană, care continuă să crească. Problemele cu mediul sunt de asemenea de mare actualitate. Trebuie să ținem cont de eforturile făcute uh, de acest Parlament, chiar de curând, în privința pachetului climă. Astfel trebuie să, să garanteze și finanțarea două Uh, miliarde uh, au fost cheltuite din Fondul de pentru Dezvoltare Regională în ultimul mandat 2007-2013. Uh, Că despre fondul de coeziune, acesta va fi uh, eliberat și el, 8 miliarde de euro. Avem așadar de-a face cu o singură entitate? Oare? Care sunt beneficiile. Nu înțeleg cum un astfel de plan nu a fost încă publicat și asta cerem noi în întrebarea orală adresată de președintele Transport, Comisiei pentru Transporturi. Comisia pentru Dezvoltare Regională a susținut această întrebare. Și ajungem acum la sfârșitul mandatului. Trebuie să ne gândim foarte bine, vrem ca Comisia să își continue angajamentul și să asigurăm uh, elementele pozitive ale acestor măsuri. Următorul vorbitor, două minute. Państwo. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, este clar că această chestiune legată, este legată de transportul urban și că este foarte importantă în ceea ce privește dezvoltarea economică, cât și protecția mediului. Asta nu mai poate fi pus la îndoială. Și nu trebuie discutat uh, deloc uh, această chestiune. În ceea ce privește eforturile făcute de Parlamentul European în legătură cu Cartea Verde, am constatat că au apărut și alte probleme de, deja menționate, legate de împărțirea responsabilităților și sarcinilor între autoritățile locale, regionale, naționale și comunitare. S-au menționat anumite îndoieli cu privire la faptul că Uniunea Europeană ar trebui să se ocupe de aceste chestiuni sau dacă ele nu ar trebui mai degrabă să fie lăsate la latitudinea autorităților naționale și locale. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în timpul dezbaterilor a mai apărut o întrebare. Dacă Cartea uh, Verde ne ajută să luăm niște măsuri care ajută cetățenii sau obligă uh, orașele să ia uh, anumite Uh, uh, măsuri, dar am ajuns la un acord cu privire la asistența care trebuie acordată uh, cetățenilor și autorităților. Care a fost obiectivul uh, Comisiei? Planul pe termen lung al Comisiei Europene la prezentarea cărții vers? A vrut Comisia să ia măsuri dinamice sau a vrut doar să sondeze terenul? Uh, comisia, după primul răspuns, care a fost destul de sceptic, a analizat acest, a început acest proces, dar încă se întreabă oare ce să facă cu măsurile care au fost deja inițiate. Este timpul să se ia măsuri, timpul este a venit. Mulțumesc foarte mult și acum domnul El Cadarui, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor aș dori să susțin, să-i susțin pe acei colegi care și-au exprimat indignarea ca urmare a răspunsului dumneavoastră. Doamnă comisar, ați spus că, de fapt, Comisia sigur că va face o serie de propuneri pentru mobilitatea urbană. Este absolut clar că e treaba dumneavoastră. Nu asta am întrebat noi însă. V-am întrebat ce se întâmplă cu această viziune coerentă, cu planul de acțiune care ar trebui să prezinte detaliat măsurile uh, și politicile pe care Comisia Europeană vrea să le lanseze în următorii ani, astfel încât noi să putem avea o dezbatere atât în Parlament cât și la nivel național pentru a vedea care sunt contribuțiile părților interesate și ale opiniei publice la această chestiune. Facem apel la dumneavoastră, vă rugăm foarte mult să vă îndemnați colegii să producă acest plan de acțiune Ați văzut cum stau lucrurile în această seară. V-ați dat seama că presiunea Parlamentului European este mare pentru că dorim uh, să ne prezentați această propunere foarte repede. S-a spus foarte clar în această seară că transportul urban este o problemă cu care ne confruntăm cu toții în toate orașele europene. Cu toții avem probleme de mobilitate. Deci uh, opinia Euro uh, Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat blocat pentru a găsi soluții care să se aplice diverselor orașe. Soluții bazate pe tehnologii noi, pe difuzarea acestor tehnologii noi, deci trebuie să ne punem problema celor mai bune practici care trebuie să fie diseminate. Uniunea Europeană poate să susțină diverse mecanisme de finanțare și așa mai departe. Deci, doamnă comisar, vă îndemn încă o dată în cea mai puternică manieră să vă mai gândiți la răspunsul pe care ni l-ați dat și să ne propuneți acest plan de acțiune. Mulțumesc, Catch the Eye, doamna Țicău. Mersi, madame la prezident, doamnă comisar. Planul de acțiune privind mobilitatea urbană este o necesitate pentru comunitățile urbane ale Uniunii 67% din cetățenii europeni așteaptă dezvoltarea unei politici europene în acest sens care este răspunsul pe care îl dăm cetățenilor europeni? costurile congestiei în traficul urban se ridică la aproximativ unu din produsul intern brut european. pentru a reduce poluarea în mediul urban și pentru a reduce congestia în trafic trebuie să investim în transportul public și în sistemele inteligente de transport. anul trecut am aprobat raportul privind promovarea vehiculelor ecologice pentru transportul public praga este capitala care a dat exemplu i a achiziionat anul trecut autobuze ecologice pentru transportul public urban utilizând ajutoare de stat. solicit ca la revizuirea la mijloc de termen a cadrului de utilizare a fondurilor structurale comisia să ia în considerare i mobilitatea urbană. vă comisar aveți cuvântul. președinte Stimați deputați, apreciez contribuția dumneavoastră. Voi transmite toate preocupările dumneavoastră vicepreședintelui Tajani, care, după cum am spus, continuă să își respecte angajamentele. Planul de acțiune este, de fapt, activitatea Comisiei, face parte din activitatea Comisiei pentru 2009 și știu că dânsul uh, um, este personal uh, angajat să facă acest lucru în 2009. Ceea ce ați spus va fi luat în calcul de domnul Tajani. Știu că studiul de impact a fost finalizat și, după cum am spus, sper că planul de acțiune va face parte din planul legislativ și că vom uh, începe redactarea acestuia anul acesta. Mulțumesc! Dezbaterea s-a încheiat. Pe ordinea de zi urmează întrebarea orală adresată Comisiei cu privire la revizuirea comunicării privind radiodifuziunea ajutorul de stat în favoarea canalelor publice de radiodifuziune. Dau imediat cuvântul autorului, domnul Viser, pentru 5 minute.